Diamo inizio. Shall we start? Putem începe? Benvenuti, benvenuti. Bun venit, dragi colegi. Bine ați revenit celor care revin în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și bun venit tuturor colegilor noi care s-au alăturat acestei comisii importante. După cum știți, astăzi reuniunea noastră va fi transmisă pe internet și uh, sunt disponibile toate cele 23 de limbi. Deci toate canalele. Reuniunea de astăzi, după cum știți, este dedicată constituirii noii comisii. Prin urmare, trebuie să alegem noul președinte al Comisiei pentru Agricultură, după care se vor alege cei patru vicepreședinți. Cred că se impune să reamintesc tuturor că atunci când există mai multe candidaturi, va trebui să ne exprimăm votul cu cartela electronică de vot. De aceea vă rog să o aveți pregătită dacă cumva va trebui să o folosim. Bun. Cred că putem trece acum la alegerea vicepreședintelui vicepreședintelui se, președintelui se corectează președintele de ședință și adaugă că aș vrea eu să rămân în această funcție de președinte. Reamintesc că partea cu profilul lingvistic a fost eliminată de pe ordinea de zi, deci putem trece la alegerea noului președinte. Așadar, dragi colegi, permiteți-mi să încep cu procedura, reamintind tuturor că a fost înaintată candidatura colegului Sikierski. În primul rând, îl întreb pe domnul Sikierski dacă dorește să accepte această candidatură. Da. întreb acum dacă există și alte propuneri pentru președinția acestei uh, comisii pentru agricultură și dezvoltare rurală. Văd că nu este cazul. Deci, în aceste condiții, cred că putem să îl alegem pe domnul Sikierski în calitate de președinte a Comisiei Agri prin aclamare. Felicitări! Iar acum, stimate domnule Sikerski, te rog să vii aici la prezidiu și să iei locul președintelui și nu a președintelui ca în trecut. Și din partea mea, mult succes! Dziękuję panu przewodniczącemu De Castro za przeprowadzenie wyboru. Mulțumesc, domnule De Castro, pentru acest vot. Vreau să mulțumesc președintelui nostru de astăzi și aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați ales în funcție de președinte. Nu avem prea mult timp la dispoziție, însă așa că să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume alegerea vicepreședinților. Przechodzimy jeszcze. Vreau, în primul rând, să vă spun bun venit la întâlnirea noastră și pot să vă spun că întâlnirea a început la timp. Ok. Przechodzimy do punctu kolejnego. Proszę o... Trecem la următorul punct. Dotyczący procedury posiedzeń inauguracyjnych w części wybór wiceprzewodniczących. Przechodzi... Există niște reguli foarte clare pentru alegerea vicepreședinților trecem la alegerea primului vicepreședinte al Comisiei. Și pentru următorii vicepreședinți vom vota separat. Vreau să vă întreb dacă sunt candidați la acest post de prim vicepreședinte la Comisia Agri. Agri. Bardzo proszę, pan poseł Agniu. Vă rog, domnul Agniu. Aș vrea să o propun pe Giulia Moe în calitate de primă vicepreședinte al acestei comisii. Bardzo dziękuję. Zgłasza się pan poseł De Castro. Bardzo proszę, panie pośle. Mulțumesc. Și acum domnul De Castro dorește să ia cuvântul, vă rog. A nume. de Domnule președinte, în numele socialiștilor și democraților din Europa, îl propun pe domnul Henri Andrieu pentru această funcție de prim vicepreședinte. Czy mamy więcej zgłoszeń? Mai dorește cineva să prezinte un candidat? Nu? Atunci aș vrea să vă întreb, mai precis să-i întreb pe candidații care au fost propuși dacă sunt de acord cu această propunere. Doamnă Moi, sunteți de acord să fiți uh, aleasă pe postul de prim vicepreședinte? Da, vă mulțumesc. Și domnul Andrieu? Da. Da, bineînțeles. Proszę Państwa, proponuję w takim razie, abyśmy... Domnilor și domnilor, vom trece la vot cu apel nominal. Toată lumea are cartela de vot. Iată cum vom vota membrii plini au dreptul de vot sau supleanților din același grup politic. Vom vota în ordine alfabetică. Okay. Rozumiem, że jesteśmy przygotowani. W takim razie... Am înțeles că suntem pregătiți deja să votăm you, you have to read the list of substitutes. Mm-hmm. You have to, to read it. Mm-hmm. Chcę, chcę Państwa poinformować, że za Panią... Dragi colegi, aș vrea să vă informez că domnul Coțeche va fi înlocuit de domnul Rinț, domnul Karinaschi va fi înlocuit de doamna Iuso, domnul Melo va fi înlocuit de doamna Canieta. Și doamna Aguilar va fi înlocuită de doamna Garcia Perez. Tanie ze strony pana Hauslinga. Bardzo proszę. Foarte bine, există și un coleg care dorește să ia cuvântul. Vreau doar să spun că și în grupul nostru este înlocuit domnul Buve. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Orden va fi înlocuit de domnul Jen. Da, mulțumesc foarte mult. Foarte bine, am făcut anunțurile în ceea ce privește membrii supleanți și acum putem trece la vot. Głos oddany na pana Andrzeja. Aș vrea să vă spun că dacă doriți să votați pe domnul Andriu, va trebui să votați butonul verde. Iar dacă doriți să votați pentru celălalt candidat, trebuie să apăsați butonul roșu. Dacă doriți să vă abțineți, atunci butonul alb. E destul de clar pentru toată lumea. Foarte bine. Încă o dată, repet, butonul verde pentru domnul Andriu, doamna Moi butonul roșu și abțineri, butonul alb. Sper să fie clar. Dacă da, atunci trecem la vot. Votăm pentru primul vicepreședinte al Comisiei Agri. S-a deschis votul. Uh, we've got a problem with the voting machine here. Avem o problemă, domnule președinte, cu mașina de vot aici la noi.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 avem un vot în plus din partea socialiștilor. Deci vă rog să retrageți acest vot care este în plus. Va trebui, dragi colegi, să repetăm votul. Vă spuneam mai devreme, am avut un vot în plus din partea grupului socialist. Se deschide votul. Głosujemy. Głosujemy. Votul este deschis. Nu știu dacă există cineva care să aibă probleme. Nu. Dacă nu, s-a închis votul. Votul s-a închis. Domnul Andrie a fost ales cu 27 de voturi, doamna Moi 8 voturi și 5 abțineri. Deci am ales primul post de vicepreședinte. Felicitări domnului Andrie. Mulțumesc și doamnei Moi. Și aș vrea să rog pe domnul Andrieu să vină aici la prezidiu. Same for the second chair. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Vă mulțumesc. Și acum trecem la alegerea celui de-al doilea post de vicepreședinte. Sunt uh, candidați, domnule Nicholson, vă rog. Da, domnule președinte, îl propun pe domnul Ianus Wojciechowski, care a fost deja președinte la această comisie în ultimul mandat. Pan poseł Janusz Wojciechowski się zgadza. Domnul Janusz Wojciechowski, sunteți de acord cu această propunere? Da, sunt de acord. Domnul Das. Mulțumesc, uh, domnule Des. Uh, vreau doar să comunic că um, în cazul nostru doamna Schreier este aici în calitate de supleant. Foarte bine, vom ține cont de acest lucru Dacă domnul Wojciechowski este de acord și dacă nu se prezintă alți candidați, atunci v-aș propune să îl alegem pe domnul Wojciechowski prin aclamare. Vă mulțumesc. Aș dori acum să rog pe domnul Wojciechowski să vină aici la prezidiu. W takim razie możemy przystąpić. Czekamy na pana. Trecem acum la alegerea următorului vicepreședinte. Bineînțeles, înainte de aceasta aș vrea să-l felicit pe domnul Wojciechowski și trecem deci la al treilea post de vicepreședinte la Comisia Agri. Avem candidați, vă rog zgłaszamy kandydatów na funkcję trzeciego wiceprzewodniczącego. Pan, e, e... Care sunt acest post? Domnul De Castro, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să propun pentru funcția de al treilea vicepreședinte pe doamna Aguilar Garcia Clara, în numele grupului socialiștilor și democraților. Kieruję pytanie do kandydatki, czy... Aș vrea să întreb candidatul dacă acceptă această propunere. Domnul De Castro, încă o dată. Aguilar nu poate să... Din păcate, doamna Aguilar nu poate să participe astăzi, dar a comunicat în scris disponibilitatea dânsei de a accepta această funcție de al treilea vicepreședinte. Dopuș să atacă o formulă? Foarte bine. Se acceptă. Nu știu dacă mai există alți candidați. Se pare că nu. Atunci avem un singur candidat. Domnul Lacniu dorește să intervină. Da. Îl voi propune pe domnul Zilo din partea grupului nostru FD pentru acest post de al treilea vicepreședinte. Mm-hmm. Mm-hmm. Pan Zelo, poseł Zelo jest pełnym członkiem. Domnul Zulo este membru plin al comisiei noastre, deci se poate prezenta la postul de al treilea vicepreședinte. Vreau să întreb candidatul dacă dorește să o facă. Da, sunt de acord, domnule președinte. Foarte bine. Dacă este așa, atunci putem trece mai departe și vom trece la votul cu apel nominal. Vom vota în ordine alfabetică. Doamna Aguilera Garcia Dacă votați pentru dânsa, apăsați butonul verde, pentru domnul Zulo, butonul roșu. Este clar pentru toată lumea? Dacă da, trecem la vot. Avem doi candidați. Vă repet numele candidaților. Doamna Aguilera Garcia, butonul verde, domnul Zulo, butonul roșu. S-a deschis votul. Oui, fermé. Close. Close. Close. Rozumiem, że mogę przystąpić do... Se închide votul. Nu au fost probleme de natură tehnică, prin urmare închidem votul. Doamna Aguilera Garcia, a obținut 24 de voturi și domnul Zulo 11. Deci, doamna Aguilera Garcia a fost aleasă pe postul de al treilea vicepreședinte. Este absentă astăzi, dar o felicităm oricum. Trecem acum la alegerea celui de-al patrulea post de vicepreședinte. Care sunt candidații la acest post? Domnul De Castro, vă rog. Presidente, desidero anunțare... Da, domnule președinte, în numele socialiștilor și democraților, aș dori să anunț candidatura doamnei Viorica Dăncilă. Ce pani poseł Dancila și zgadza? Pani poseł była poseł Da, Doamna Dancilă, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu această propunere. Tak, pani poseł się zgadza. Czy są inne kandydatury? Czy są inne kandydatury? Da, mai sunt candidați la acest post. Domnul Agniu, nu știu dacă este admisibil să votăm pentru aceeași persoană de două ori, secretariatul ne va spune, dar noi oricum o propunem pe doamna Giulia Moi pentru acest post de al patrulea vicepreședinte la comisia noastră. Da, este admisibilă această propunere, spune secretariatul. Deci, doamna Moi, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord. Da. Prin urmare, avem doi candidați la acest post. Două candidate, mai precis. Ceea ce este foarte bine. Votul va avea loc în ordine alfabetică. Prima candidată doamna Dancila, butonul verde, doamna Moi, butonul roșu. Sper să fie clar, se deschide votul. Głosowanie trwa. Przystępujemy do zamknięcia. Votul este în continuare deschis. Dacă nu sunt probleme tehnice, atunci închidem votul. Doamna Dăncilă a obținut 26 de voturi și doamna Moi 11 voturi. Felicitări doamnei Dăncilă, pe care o invităm să vină aici la prezidiu. Felicitări încă o dată. Proszę Państwa, przebrnęliśmy przez procedurę wyborów. Doamnelor și domnilor, am încheiat alegerea biroului pentru Comisia Agri. Timpul nostru este limitat pentru că o altă comisie va veni să ne ia locul în aceeași sală. Calendarul nostru pentru anul 2014. Uh, pe 3 iulie ați primit calendarul întâlnirilor noastre prin e-mail pentru tot restul anului. Dacă nu aveți comentarii sau obiecții, atunci se consideră adoptat acest calendar. Aveți comentarii de făcut pe marginea acestei uh, propuneri? Nu? Atunci uh, considerăm adoptat acest calendar de întâlniri. Întâlnirea noastră se încheie aici și următoarea ședință va avea loc pe 23 iulie aici la Bruxelles. Aș vrea încă o dată să îi felicit pe cei care au fost aleși la birou. Aș vrea să îi felicit pe toți cei care au fost aleși la Parlamentul European și uh, să vă mulțumesc pentru că vom lucra împreună în această comisie. Văd că și domnul Cușnic dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Coșmic. Domnule președinte, în primul rând, aș vrea să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în postul de președinte al Comisiei Agri. Însă, aș mai dori să spun un lucru. Avem o problemă importantă cu care se confruntă agricultura în ziua de astăzi, în special pentru fermierii polonezi. E vorba de sancțiuni, amenziile care sunt aplicate pentru a, anul 2013 pentru că am depășit cotele de lapte. E adevărat că e cam târziu pentru o intervenție în acest domeniu, dar aș vrea să vă cer să țineți cont de această problemă, pentru că e vorba de 65.000 de fermieri polonezi care sunt uh, afectați, sunt foarte mulți bani în joc și înțeleg că cotele de lapte în Uniunea Europeană sunt reglementate uh, în mod foarte clar, dar știm cu toții că în 2015-2016 cotele vor dispărea. Deci În 2013-2014 nu s-a înregistrat un exces al producției de lapte, nu s-au depășit cotele și de aceea mi se pare că dacă se impun sancțiuni, dacă se impun amenzi fermierilor în acest moment, este oarecum ilogic. Aș vrea ca comisia noastră să preia acest dosar și să facem cât ne stă în puteri pentru a evita aplicarea acestor sancțiuni. Aș vrea să fac un apel către dumneavoastră și Comisia Europene pentru a prelua acest dosar în mâini. Vă mulțumesc. Mulțumesc că mm, acest punct nu era programat pentru ordinea de zi, dar e adevărat, e o problemă importantă și, bineînțeles, vom reveni cu ocazia viitoarei ședințe a comisiei noastre. Și vom lucra și vom scrie și Comisiei Europene despre această problemă. Doamna Garcia dorește să intervină. Da, domnule președinte, aș vrea să adresez o rugăminte biroului, pentru că s-au făcut niște critici din partea Curții de Conturi foarte recent în legătură cu fondurile de promovare a vinului. Și aș vrea să vă rog, domnule președinte, să convocați Comisia Europeană să vină aici la ședințele noastre cât mai repede cu putință, dacă se poate chiar la următoarea ședință înainte de vacanța de vară. Este o problemă foarte importantă și primul vicepreședinte știe deja despre ce este vorba. Mi-ar plăcea ca și Comisia Europeană să ne spună ce se întâmplă cu aceste critici și ce ar putea face Parlamentul European pentru ca promovarea produselor uh, vitivinicole să nu aibă de suferit. Așa că vă voi trimite chiar astăzi în scris această petiție, astfel încât peste 15 zile să putem uh, analiza această chestiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Foarte bine, vă rog să trimiteți această petiție pentru că ne vom ocupa de mai multe chestiuni urgente. Secretariatul va ține cont de toate acestea. Doamna Moi, vă rog. Uh, yes, um, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea un singur comentariu de făcut. Cred că democrația astăzi a fost uh, sugrumată în fașă de către dumneavoastră. Dziękuję pani za zabranie głosu. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această declarație. Domn... Domnul Falagan. Uh, hello. Um, I understand uh, that you won't be dealing with that. Am înțeles că nu ne ocupăm astăzi de nicio chestiune sau dosar concret, dar există o urgență care are loc uh, chiar în țara mea la momentul acesta în legătură cu uh, comerțul cu vite. Și se presupune că trăim uh, într-o piață unică, dar în Irlanda putem uh, trimite vite în Italia și cu toate acestea nu le putem trimite la 10 km distanță în Irlanda de Nord, sau ceea ce unii numesc Irlanda de Nord. Trebuie să facem ceva în legătură cu această problemă foarte rapid, pentru că Uniunea Europeană, unul din beneficiile pe care le-a adus a fost tocmai acela de a avea un comerț mai deschis, dar la momentul acesta nu putem beneficia de acest lucru acolo unde locuiesc eu, pentru că există adevărate carteluri criminale care uh, obstaculizează acest comerț și vreau să știu ce face Uniunea Europeană. E foarte bine să avem legi și regulamente, dar trebuie să putem și comercializa ceea ce vrem să facem. Mulțumesc! nie możemy prowadzić dyskusji merytorycznej, bo nie ma czasu. Da, din păcate nu putem avea o dezbatere pe această temă. Astăzi, oricum, ținem cont de declarația dumneavoastră și pot să vă spun că îmi pare foarte rău că nu i-am dat cuvântul doamnei McGuinness. Doamna McGuinness, vă rog, sunteți ultima care veți interveni. Da, uh, ultimii vor fi cei uh, din tâi și viceversa, domnule președinte. Oricum vreau să vă felicit și vreau să fac uh, o remarcă, pentru că există multe chestiuni care au fost prezentate de colegi la această ședință. V-aș propune ca primul punct la următoarea ședință pe care o avem este să uh, facem o prezentare a problemelor cu care se confruntă fermierii în diversele state membre. Curtea de Conturi, cotele de lapte, problema irlandezilor și principalele probleme ale fermierilor să fie cu adevărat tratate aici la noi. Vă mulțumesc și noroc pe viitor în mandatul dumneavoastră. Mulțumesc, doamna McGuinness. Mai există o intervenție, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam doar să atrag atenția doamnei Moi că nu a pierdut astăzi democrația, ci a câștigat democrația pentru că a avut loc un vot democratic. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Și încă o persoană. Da, acesta era acordul dinainte, deci asta nu este o adevărată democrație. Vă rog, domnul Ferald. Da, domnule președinte. A... Am fost uh, surprins. Uh, nu e vorba aici de uh, o piață comună, ci de o piață a proștilor, pentru că noi ne-am obținut la alegerea dumneavoastră, dar vom fi prezenți atunci când va fi vorba de susținerea agriculturii europene și a fermierilor francezi, însă nu într-o astfel de situație. Mulțumesc. Viele, wiele czasu w n-avem... Vă mulțumesc foarte mult. Sunt convins că vom avea mult timp la dispoziție pentru a dezbate toate aceste chestiuni. Și ne vom ocupa de toate aceste chestiuni practice la următoarele ședințe. Vom uh, vedea care sunt principalele chestiuni urgente, principalele dosare care au fost deja menționate aici, este foarte bine, și altele care vor apărea pe viitor. Secretariatul um, a ținut cont de toate aceste elemente și vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați ales pe postul de președinte. Vă mulțumesc că ați venit aici și ne întâlnim pe 23 iulie. Vă mulțumesc și la revedere!